mecanisme de monitorizare. Dacă strategiile naționale nu sunt traduse în planuri de implementare specifice pe termen mediu, cu uh, programe operaționale și intervenții și proiecte la nivel local, monitorizarea și, uh, și ca, cadrul de monitorizare și evaluare nu își are rostul, pe, pentru că nu este nimic de monitorizat și evaluat. Strategiile trebuie să fie localizate și operaționalizate la nivel Uh, cu planuri uh, naționale și locale, cu indicatori și monitorizare. Programul ONU pentru dezvoltare poate să constituie capacitatea pentru schimbări locale. Facem acest lucru în mai multe feluri. Lucrăm cu instituțiile locale pentru a îmbunătăți conștientizarea și sensibilizarea față de provocările cu care se confruntă romii aceste intervenții trebuie să fie focalizate teritorial, acolo unde există o proporție mare de populație romă, unde operaționalizarea strategiei, președintele întrerupe, poate ar fi trebuit să spun înainte uh, de începutul dumneavoastră că avem cel puțin șase vorbitori și votul și avem un vot prevăzut la ora 12 este și mulți membri trebuie să fie aici chiar la acea oră. Vă rog să țineți cont de acest lucru pentru a putea să rezumați și să fiți mai concisă pentru ca toată lumea să poată să intervină. Și vă rog um, să nu interveniți pentru mai multe 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Am terminat aproape, mai am doar un minut sau două. aș putea rezuma că ceea ce încercăm să facem este să demonstrăm că se, poate, se pot uh, face schimbări, că beneficiile includerii, incluziunii romilor sunt uh, foarte mari. Și vă asigur că peste câțiva ani vom putea să fim mândri de realizările noastre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru că ați fost concisă și trecem acum la, acum la restul participanților. Acum îi dau cuvântul doamnei mai de la Banca Mondială. Vă rog, nu mai mult de 5 minute. Thank you, Mr. Chairman. Uh, dear honor... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, stimați membri ai Comisiei, dragi oaspeți, și eu mă bucur că mă aflu aici și că Banca Mondială este implicată în acest exercițiu. Uh, această implicare de, decurge dintr-un proiect pilot al Parlamentului, cum a spus și antevorbitoarea, și uh, contribuția a constat și în asistență tehnică uh, Uh, și ca rezultat suntem în posesia unor dase uh, pe care nu le aveam și uh, am tras de aici lecții importante. Atât proiectul pilot, cât și restul lucrărilor au indicat importanța extraordinară a datelor pentru că ele lipsesc în mediul electronic și asta e foarte grav, mai ales acum, în timp de criză, pentru că ne îngăduie să vedem combinațiile de sărăcie, lipsă de drepturi ale omului și al doilea lucru pe care vreau să-l spun este că statisticile sunt uh, destul de șocante, se va vorbi despre asta, dar nu vom prezenta toate datele pentru că ar dura prea mult, veți avea la dispoziție raportul și uh, veți avea un eșantion uh, acum. Această cercetare a creat niște lecții importanță. Una este privitoare la importanța educației și se va ocupa de asta unul din colegii mei. Alte lecții sunt și ele reflectate în comunicatul adoptat de comisie săptămâna trecută. O lecție care poate nu este reflectată în întregime și aș vrea să o menționez aici, una din componente s-a concentrat pe microcredite, pentru că uh, Eh, asta ar permite populației rome să desfășoare activități pe cont propriu important în perioada de criză. Microcreditele uh, sunt uh, o nevoie a mm, comunității rome, dar nevoile de ordin financiar sunt mult mai ample și multe comunități marginalizate sunt oarecum similare cu țările subdezvoltate de pe cuprinsul lumii, cele care se află în Africa, în America de Sud, în, Adia și, în Asia și e nevoie să primească sprijin. Pe lângă statisticile foarte interesante, ce am mai aflat despre populația romă, uh, este că aceste date pot avea un rol important în modelarea unor politici specifice. Pentru că multe, politice, multe politici pleacă de la vechi prejudecăți și sunt departe de realitate. Aceasta este noutatea. Brusc ne-am trezit în fața unei situații în care această comunitate misterioasă pe care nimeni nu înțelege, uh, prezintă aspecte pe care trebuie să le abordăm în diverse feluri. Au nevoie de locuințe, de educație și uh, acesta pare să fie beneficiul uh, cel mai important al inițiativei. În comunicat se menționează dorința de a monitoriza dezvoltarea și implementarea strategiei de integrare a romilor. În plus, credem că este vorba de o, un domeniu în care Parlamentul poate juca un rol foarte important, eh, făcând apel la statele membre ca să depășească acest eh, idee uh, că politicile europene se bazează pe statistici dezagregate și uh, dacă din diverse motive nu este posibil, propunerea noastră este să avem un exemplu elocvent, stimulent de uh, cercetare sociologică a vieții acestor comunități pe baza datelor pe care le dețin statele naționale. Cum uh, știm în ce fel trăiesc comunitățile sărace? E vorba de o altă inițiativă a direct instituțiilor eh, care se ocupă de ocuparea forței de muncă și de politici regionale, să desenăm o hartă a sărăciei care va putea constitui un temei pentru identificarea politicilor adecvate. Și un ultim lucru, e un moment foarte emoționant pentru că avem acum prilejul istoric ca în uh, următoarea perioadă de aplicare a fondurilor structurale să uh, acordăm mai multă atenție comunităților uh, rome. E, există o mare nevoie de abordare acestor probleme. Dispunem acum de date. Țările văd venind niște bani și în Eh, recomandările privitoare la integrarea romilor, se menționează importanța pentru atingerea scopurilor Agendei 2020. Așa că facem un uh, apel la dumneavoastră toți dumneavoastră veți eh, delibera și veți eh, aproba reglementarea fondurilor structurale, iar eh, deocamdată minoritatea romă se limitează la fondurile sociale și în mâinile dumneavoastră stă posibilitatea de a extinde finanțarea din fonduri structurale și din alte uh, Uh, fonduri, nu numai din cele sociale. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Trecem acum la a treia parte a prezentării care privește capacitatea agențiilor care se ocupă de drepturile fundamentale. Domnul Dimitrakis, vă mulțumesc, voi încerca să fiu foarte succint. Este vorba de Uh, această task force pentru romi care a fost uh, creată pentru a aborda problemele finanțării activităților necesare. Provocarea cu care ne-am confruntat a fost faptul că incluziunea romilor este o problemă multidimensională și e vorba de o abordare care privește în același timp discriminarea și e, excluderea socială. Nu trebuie să uităm nici e, lipsa accesului la justiție în condițiile e, sărăciei extreme, toate care au fenomene care au contribuit la crearea actualei situații a minorității eh, rom. Există un program multianual care eh, la sfârșitul eh, anului 2019 va putea măsura progresele efectuate deja statele membre trebuie să demareze un proces de asistență și trebuie să dispunem de date comparative pe baza cărora să putem opera îmbunătățiri. Trebuie în același timp să înțelegem ce funcționează și ce nu funcționează între 2013 și 2016 ne vom ocupa de cercetări calitative în privința uh, angajării autorităților locale pentru a înțelege ceea ce e bine de făcut odată uh, ce datele uh, vor fi strânse. Uh, în Europa uh, ca urmare a evenimentelor istorice legate de al doilea război mondial, nu se pot colecta date pe baze etnice, însă este uh, necesar pentru o politică bine orientată. Astăzi avem uh, structurile și procedurile necesare pentru a putea proteja viața privată și de familie și a procesa aceste date. Exist, există autorități care se ocupă de protecția datelor la nivelul statelor naționale. Pentru prima oară, aceste cercetări s-au făcut nu numai în uh, țările Europei de Est, ci și în țările Europei Centrale, s-a uh, acoperit deci uh, un număr foarte mare de comunități uh, și concluzia este că există mari diferențe în interiorul acestor comunități. Rezultatele vor fi publicate până la sfârșitul acestui an. După cum vedeți, spațiul acoperit este foarte vast, 11 state europene, precum și terțe state în Balcanii de Vest și în Moldova. Vă voi da doar câteva exemple uh, pe baza unor eșantioane naționale, deci nu vom merge numai în acele uh, zone unde există așezări segregate, ci uh, uh, ne vom ocupa și de acele localități în care s-au făcut uh, pe baze aleatorii sondaje. Rezultatele privesc, în prim mă voi concentra pe distribuția pe grupe de vârstă, uh, arată că această populație are o rată de fertilitate și de mortalitate mai ridicată decât celelalte populații. Să vă arăt doar trei diapozitive care privesc educația, învățământul. Colegii mei vor intra în detalii. Eu vă voi arăta marcat eh, cu roșu situația din țara mea de origine Grecia, care are cel mai scăzut procent de participare uh, la uh, învățământul preșcolar. Iată, uh, populația neromă cu culoare galben, populația romă cu verde. Ce este foarte îngrijorător pentru noi este uh, situația copiilor de vârstă școlară care nu sunt uh, incluși în sistemul de învățământ. Iată, tot situația din Grecia, mai mult de 40% o situație de criză, există și în privința adulților, tineri, care uh, au participat la învățământul uh, general sau învățământul tehnic și nivelul celor excluși e foarte mare. Pe baza uh, rezultatelor acestei anchete, efectuate în 2008, uh, persoanele de peste 16 ani care au avut o experiență de discriminare, mulți dintre respondenți nici nu știau că există o legislație antidiscriminare. Și dați-mi voie să vă arăt un ultim diapozitiv foarte îngrijorător pentru noi. Uh, reprezentanții oficiali autorităților, nici ei nu sunt conștienți de existența unei legislații împotriva discriminării. După cum vedeți, uh, cifre importante în toate statele membre. Aș spune, deci, că există destule dovezi pentru a putea continua pe acest drum și a lua măsurile necesare. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Vom avea o a doua parte a prezentării din partea Băncii Mondiale. de care se va ocupa domnul Delat. V-aș ruga, deci, să fiți foarte concis, nu mai mult de 5 minute. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc, uh, stimați membrii ai Parlamentului European, să vă prezint câteva recomandări reieșite din acest studiu. Voi încerca să vorbesc foarte pe scurt. Sunt patru mesaje cheie pe care doresc să vi le prezint astăzi. Primul, Învățământul în prima copilărie și îngrijirea din prima copilărie uh, sunt absolut ele, elemente absolut cheie pentru a întrerupe ciclul uh, sărăciei. Și vă voi arăta imediat că există dovezi clare din acest studiu care se aplică și în cazul etniei Roma. În al doilea rând, când analizăm acest studiu, există un decalaj enorm uh, în ceea ce privește îngrijirea și învățământul în prima copilărie pentru minoritatea romă, atât acasă cât și în instituții. Și apoi există o serie întreagă de opțiuni de strategie care pot fi puse în aplicare pentru a rezolva problema acestui decalaj. În primul rând, conștientizarea părinților, apoi uh, ideea de a înlătura barierele financiare, inclusiv prin subvenții, pentru a-i încuraja pe părinți să-și dea copiii la școală, și apoi uh, susținerea îngrijirii acordate acasă prin stimularea părinților și, bineînțeles, implicarea părinților în activitatea școlară. Iasă un, uh, o diagramă care provine din revista Lancet, care arată că dacă aceste inegalități și aceste decalaje în ce privește malnutriția nu sunt uh, rezolvate din perioada prenatală și în primii ani de viață vor rămâne, vor continua să existe, să manifeste pe tot parcursul vieții. Cu alte cuvinte, o investiție timpurie va duce la rezultate bune mai apoi. Apoi există o mare diferență între țările sărace și cele bogate cât privește accesul la învățământul preșcolar. La nivel global, uh, situația accesului la învățământul preșcolar pentru etnia romă este mult mai prost, ceea ce duce la diferențe mari în rezultatele cognitive la copiii mici, iar mesajul din acest studiu din Lancet este investiția timpurie, pentru că este cea mai bună investiție pentru a ajunge la incluziunea socială oriunde în lume. În acest context uh, avem foarte multe date privind uh, îngrijirea și învățământul din perioada primei mm, copilării. Nu reiese din studiu că etnia romă nu dorește să-și, educ, să-și educe copiii, ci totul depinde de cum este văzută educația în țara respectivă. Toată lumea se gândește la criză și se reflectă și în acest studiu. Colegul meu Andrei de la UNDP va vorbi mai pe larg despre acest lucru. Numărul de familii care se confruntă cu foamea în fiecare lună merge de la 23% până aproape de 60%, ceea ce are un impact direct asupra malnutriției care se vede la copii. În Bulgaria, în România și în Slovacia sunt copii care n-au nici măcar o carte acasă. Și dacă analizăm rezultatele copiilor care au fost la învățământul preșcolar în comparație cu ceilalți adulți sau tineri deci îi comparăm pe cei care au fost la grădiniță și pe cei care n-au fost la grădiniță în Slovacia, în Republica Cehă, de exemplu, mulți copii mici sunt trimiși la școli speciale pentru copii cu dezabilități, mulți copii din etnia romă. Se vede foarte bine că aproximativ o jumătate sau o treime dintre copii suferă din cauza acestei discriminări. Copiii care au fost la grădiniță au mult mai multe șanse să treacă și prin învățământul secundar. Aproape le dublează șansele de a face acest lucru și de a nu ajunge să fie în sarcina asistenței sociale. Există și sigur aspecte pozitive și unele groaznice. Uh, aspectele cumplite se referă la faptul că acest decalaj este foarte mare în ceea ce privește accesul la învățământul preșcolar. Există câteva excepții, excepții Ungaria și Spania. Și dacă vedeți, uh, eu știu, tipurile de strategii puse în aplicare de Ungaria au fost eliminarea barierelor financiare, chiar subvenții din 2009 pentru a susține accesul acestor copii la învățământul preșcolar. În ce privește motivele pentru care copiii nu-și dau copiii, părinții nu-și dau copiii la grădiniță, Părinții au răspuns că e copilul prea mic, că pot să aibă grijă de copil acasă și se pune mult accent pe educarea și creșterea copilului acasă. Plus faptul că este mult prea costisitor e variabil acest uh, factor de la o țară la alta. Foarte mulți părinți au spus că s-ar gândi să-și trimită copiii la grădiniță dacă ar fi uh, fără niciun fel de costuri și dacă ar preda profesori sau educatori de etnie romă la respectivele grădinițe. Deci părinții doresc ca uh, să, să-și educe copiii doresc să aibă aceleași rezultate educaționale ca majoritatea copiilor sau ca copiii majoritari. Unii uh, doresc însă să țină copiii acasă, deci o măsură ar fi sporirea conștientizării părinților, apoi promovarea unor grădițe inclusive, apoi eliminarea barierelor financiare, chiar și oferirea de subvenții pentru ca să-și trimită copiii la grădiniță și apoi susținerea părinților care își țin copiii acasă. Au fost puse în aplicare aceste măsuri în câteva locuri din Europa și cred că Europa are posibilitatea să facă acest lucru. Mulțumesc! În a doua parte a acestei prezentări Domnul Ivanov are la dispoziție 5, cu 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte, promit că nu voi vorbi mai mult de 5 minute. Voi începe uh, cu o propoziție cu valoare generală. În momentul în care am pregătit primele rezultate și primele Uh, analize ale datelor. Am uh, discutat cu specialiștii noștri în comunicare și colegul meu m-a întrebat care este cel mai izbitor rezultat care reiese din acest studiu. Și ca să spun cinstit, n-aș spune că aspectul cel mai izbitor este faptul că uh, etnia romă sunt mai săraci decât uh, ceilalți uh, că sunt șomeri. Uh, nu sunt aceste elemente, de fapt. Pentru mine cel mai izbitor element este faptul că diferența dintre țările încununate de succes și țările unde nu sunt succese, nu se face între statele membre vechi și statele membre noi sau statele membre și statele nemembre. Uh, datele pe care le-am prezentat în raport sunt doar vârful icebergului pentru că sunt mult mai multe lucruri decât datele analizate în raport. Și sper că vom continua să facem o analiză profundă a datelor și să trecem dincolo de prezentări cu grafice frumoase la punerea în aplicare a mesajelor. Datele reprezintă un instrument, datele ne spun că sunt chestiuni care pot fi rezolvate. Deci scopul acestor uh, acest exercițiu de colectare de dată este să schimbe perspectiva și să vedem dacă se putea face ceva. O chestiune care iese clar în vedere este șomajul. În Ungaria, de exemplu, se vede că mai mult de 41% din etnia romă sunt șomeri de mai bine de 5 ani. Vă dați seama ce calificări mai ai dacă 5 ani n-ai avut de lucru și 25% n-au muncit niciodată. Aici nici măcar nu mai trebuie să comentăm. Sunt captivi în șomaj. Este o chestiune pe care o spuneam în statele membre și nemembre ale Uniunii Europene. Iată, procentul celor care n-au uh, muncit niciodată la persoanele între 15 și 24 de ani. Doar în Ungaria procentul este mai puțin de 60%. Peste tot, acest segment mare de populație nu are de lucru, este șomaj. Deci nu mai comentăm cum pot fi ei angajați în viitor. Hai să vedem, am încercat să facem niște ilustrări ale datelor noastre ca să se vadă mai clar. Iată niște date referitoare la Croația în stânga acestei reprezentări, procentul de persoane din forța de muncă din etnia Roma care este angajată în muncă și uh, în partea cealaltă cei care nu sunt din etnia Romă și uh, apoi diferența între cele două sexe, femeile rome și celelalte femei, o chestiune care se perpetuează. Venitul, să vedem cum arată situația venitului. În toate statele, veniturile și cheltuielile sunt mai uh, scăzute decât pentru vecinii neromi. Deci nu facem comparația cu media națională, ci cu vecinii neromi care uh, poate n-au șanse de angajare sau care trăiesc în aceleași condiții sociale ceea ce duce la privațiuni materiale sau al gen de, uh, private, uh, al, al gen de privațiuni. Iată indexul privațiunilor materiale în Uniunea Europeană. Uh, pe aceste bare, liniuța cu negru arată valoarea pentru media națională, deci comparând media națională cu situația populației Roma, vedeți că în în majoritatea cazurilor, uh, privațiunile materiale sunt de două, trei ori mai mari în familiile Roma. Foamea, foamea este într-adevăr o problemă în uh, statele membre, e o problemă în... Datele provin din România, dar sunt tipice pentru toate statele. 61% din populația de etnie romă suferă de foame în România pentru că nu pot să-și permite să cumpere alimente. Rata sărăciei, 28%, 15%, deci pe linia sărăciei, etnia romă nu e numai săracă, ci este mult mai săracă, adâncită în sărăcie și ultimul diapozitiv uh, ilustrează strategiile de migrare, sunt uh, cei care își dau seama că nu au niciun fel de altă posibilitate decât să plece, pentru cei proveniți din Slovacia se îndreaptă către Germania, Marea Britanie și Cehia. Nu cred că aceste diapozitive trebuie să mai fie interpretate. Cred că trebuie să trecem dincolo de date, dincolo de grafice și să facem ceva. Știm care este situația, știm care sunt fact, factorii motrice, deci trebuie să facem ceva. Adică trebuie să facem realmente ceva. Mulțumesc foarte mult! Comisia este invitată acum să dea o declarație înainte de a da cuvântul la discuții. Înțeleg că avem aici un director general de la Digi Justice, doamna directorul pentru egalitate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri ai LIBE, stimați invitați. Sunt uh, aici astăzi pentru a vă spune foarte pe scurt că, în primul rând, mulțumim Agenției pentru Drepturile Omului, Programului ONU pentru Dezvoltare și Băncii Mondiale pentru eforturile lor uh, de a întreprinde aceste studii care ne sunt foarte utile, ne dau date esențiale pentru a avea Uh, pentru a putea constitui politici realiste. Mulțumesc și mulțumim și Parlamentului European pentru susținerea proiectului pilot inițial pe care au fost bazate aceste studii și în numele Comisiei mulțumesc colegilor din Direcția Generală pentru Politici Regionale ale Comisiei Europene care au gestionat proiectul pilot în contact uh, apropiat cu cele trei entități deja menționate. Acest studiu este extrem de util pentru Comisia Europeană pentru monitorizarea eficienței politicilor de integrare a rome, romilor și politicilor antidiscriminare în statele membre. Ne bucurăm să vedem că acest studiu a fost uh, publicat acum cu un an după uh, solicitarea Comisiei Europene adresate Agenției pentru Drepturile Fundamentale în acest sens. Va fi extrem de util în următorii ani. Uh, vom putea utiliza rezultatele acestui studiu în dialogurile bilaterale cu statele membre și atunci când ne adresăm colectiv statelor membre în cadrul Consiliului și în cadrul rețelelor de puncte de contact naționale pe care intenționăm să le înființăm. În comunicarea adoptată săptămâna trecută, în care am evaluat politicile de integrare a romilor, eh, politici transmise către noi de către statele membre, acolo spuneam că intenționăm să examinăm toate zonele politicilor din zona discriminării uh, pe baza rezultatelor acestui studiu. Pe de altă parte, bineînțeles, suntem șocați de realitatea care este descrisă de către studiu. Este o imagine îngrijorătoare a unor trenduri care se înrăutățesc în multe state membre, avem nevoie de acțiune urgentă și concretă. Acesta, această idee va fi în centrul eforturilor Comisiei din următoarea perioadă și va fi crucial să întreprindem acțiuni eficiente care să ducă la rezultate concrete în următoarea perioadă. Mulțumim din nou celor trei instituții și așteptăm o prezentare și o discuție a comunicării Comisiei în care evaluăm strategiile naționale ale statelor membre. Acolo vom intra mai în detaliu în mai multe elemente, uh, discuție care va fi organizată de către Comisia dumneavoastră. Vă mulțumesc. Deschidem uh, discuțiile. Începe doamna Gânț. Vă mulțumesc. Pe de o parte, mă bucur că purtăm, că am auzit aceste prezentări. Uh, le-am așteptat uh, de mult timp și cu toții suntem de acord că fără date nu putem să acționăm și nu putem să avem informații clare. Este o realizare foarte mare că acum avem strategiile naționale. Nu a fost uh, ușor ca Comisia să obțină toate strategiile, însă acum avem un bun punct de plecare. Întrebarea mea principală este ce se va întâmpla de acum încolo am, mă bucur să aud că vom avea, se vor mai face încă două studii în anii următori, însă cred că este foarte important să monitorizăm implementarea strategiilor pe de o parte și impresia mea a fost că câteodată am majoritatea strategiilor nu erau mai degrabă dorințe și nu aveau uh, obiective și criterii clare. O chestiune cheie va fi cum va putea să monitorizeze comisia ceea ce se întâmplă pe teren. Însă este important pentru noi să vedem cum se potrivește realitatea cu strategia de pe hârtie. Câteodată există un contrast foarte mare între cele două. Și studiul, uh, strategia poate să ne dea o imagine mult mai bună decât realitatea pe teren. Așadar, sunt foarte interesată să aflu uh, rezultatele monitorizării și planurile Comisiei pentru monitorizare. O altă problemă menționată de câțiva dintre prezentatori, uh, și anume structura fondurilor Uh, și fondurile pentru susținerea acestor strategii în viitor. Comisia va avea un rol foarte puternic aici. Va trebui să monitorizeze condiționalitățile ex ante pentru toate fondurile pentru a vedea cât de mult contribuie la desegregare. Câteodată aceste fonduri contribuie la acerba, la intensificarea segregării la fața locului. Și nu mai continui pentru că știu că am foarte, mult, foarte puțin, puțin timp la dispoziție. Doamna Iaroca. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, prezentatorilor pentru munca lor, munca lor, cu toate că suntem doar la începutul discuției aceste, acestei strategii. Rezultatele sunt foarte importante, după cum ați spus. Preocuparea mea principală sau preocupările mele sunt următoarele. Este foarte important că ați studiat statele din ultimul val de aderare, ați comparat datele cu anul trecut, ați uh, aștept, vă așteptați ca statele, ca noile state membre să uh, vină cu planuri serioase. Rapoartele tematice care vor fi foarte importante și pe care le menționați deja în raportul dumneavoastră, în legătură cu cele patru domenii tematice pe care le-am subliniat, uh, vor trebui să meargă mai în profunzime, să actualizeze datele și să ne dea o imagine clară despre proiecte. Un alt domeniu important pe care îl propuneți spre examinare în cercetările dumneavoastră se referă la un capitol de metodologie în ceea ce privește vecinătatea și infrastructura. Însă, nu am reușit să găsesc rezultatele în raport, deci dacă ați putea să ne trimiteți rezultatele mai în detaliu. De asemenea, aș dori să știu cum se unifică metodologia cu partenerii din cel de-al patrulea consorțiu, cine este supraveghetorul principal al, principal al proiectului. Uh, uh, s-a menționat importanța har- hărții sărăciei. Vroiam să vedem o hartă europeană a crizei pe care să se bazeze statele membre în strategiile naționale. Sperăm că și celelalte 16 state membre vor fi studiate și ele Trebuie să reamintesc din nou că um, ideea hărții sărăciei pe care am avut-o inițial și pe care o declară clar raportul Parlamentului cere studierea uh, tuturor factorilor socioeconomici în zonele cele mai defavorizate. Deci e foarte important ca noi să vedem care sunt uh, datele pentru uh, disponibilitatea locurilor de muncă, calitatea serviciilor, condițiilor de mediu, serviciilor, infrastructura de transport, pentru că aceste date lipsesc, de fapt, din raport. S-au făcut multe cercetări în legătură cu populația romă în ultimii 20 de ani și astăzi este prima dată când am spus foarte clar în legătură cu antidiscriminarea că discriminarea pe baza originii etnice este o problemă gravă în ceea ce îi privește pe romi, după cum a spus și doamna Reding la cererea Parlamentului European. Însă, pe lângă acest lucru, în prezentarea Băncii Mondiale, a fost important că am văzut uh, factorii care îi afectează pe uh, copiii uh, romi, discriminarea se află printre cele prime, primii 10 factori care îi, afect, efect, efect, care îi afectează pe copii. Am creat un, fact, un plan macroregional în care discriminarea era un factor foarte important. De asemenea, este interesant să vedem că ideile preconcepute pe care uh, ne-am fondat politicile până acum, câteodată nu se justifică. Așadar, uh, aștept o imagine și mai completă în legătură cu uh, domeniile politice, factorii socioeconomici pe care îi discutăm în raport. Vă mulțumim foarte mult pentru activitatea dumneavoastră și așteptăm ca o colaborare, noastră, o colaborare bună și în viitor. Mulțumesc, mai există trei intervenții. Vă reamintesc importanța limitei de timp. Mai avem, trebuie să votăm la ora 12 și mai avem o discuție în legătură cu protecția datelor de Uh, purtat înainte de această oră. Închidem acum lista uh, vorbitorilor și vă rog să fiți succinți. Doamna Zdanocă. Mulțumesc, uh, domnule președinte, ținând cont de timpul scurt pe care l-am la dispoziție, voi fi succintă. Avem o rezoluție în legătură cu populația romă. Am fost raportoare pentru strategia Uniunii Europene împotriva discriminării. Am inclus acolo și acțiunile pozitive, ceea ce se numește discriminare pozitivă în Statele Unite. Noi nu am folosit același termen. Datele arată că strategia respectivă funcționează în rezolvarea problemelor uh, de angajare ale populației rome. Sper foarte mult că studiul va fi inclus în recomandări, că asemenea acțiuni vor fi incluse în recomandări. Trebuie să verificăm cum folosesc statele membre și autoritățile din statele membre uh, aceste abordări față de um, minorități. Atunci când ați cercetat motivele pentru care copiii nu vin la școală, uh, dacă ați uh, cercetat și factorul competenței lingvistice, dacă limba folosită la școală nu cumva reprezintă un obstacol pentru copii. Și o întrebare conexă ar fi, de asemenea, foarte interesant să știm care sunt fluxurile migratorii în Uniunea, în Uniunea Europeană pentru populația romă, câți eh, romi nu locuiesc în statul a cărei cetățenie o dețin. Aceste date ne-ar fi foarte utile. Mulțumesc, domnul Brons. Mulțumesc. Romii par să fie o, din nou la modă în Parlamentul European. Populația romă câteodată este depersonalizată în discursurile și documentele de aici. Sunt uh, categorisiți ca o populație care a fost discriminată, însărăcită și așa mai departe. Alții spun că uh, trebuie să facem ceva pentru ei, și anume să le alocăm fonduri. Niciodată nu, li se, uh, nu se spune că au făcut ceva pentru ei înșiși. Nu li se dă capacitatea de a face ceva. Nu știu câți eurodeputați s-au întâlnit vreodată cu romi, poate văd doar poze cu ei, însă eu m-am întâlnit uh, Uh, am doi cunoscuți romi care uh, au reușit să își facă o viață bună. Câteodată romii acționează pentru ei înșiși în mod benefic, însă, bineînțeles, câteodată fac lucruri uh, pentru, uh, care nu sunt foarte utile. Am avut o audiere acum câțiva ani în legătură cu traficul de ființe umane, traficul de femei și fete. Am uh, Um, uh, întrebat un, un uh, reprezentant Europol dacă exista vreun grup de populație care era reprezentat majoritar în uh, datele de trafic. Răspunsul uh, la ambele întrebări a fost că este vorba de populația romă, că bărbații romi traficau femei și fete de etnie romă pentru prostituție. Dacă vă îndoiți de acest lucru, priviți eh, tabelele rome de la estul înspre est și eh, veți vedea și fete care stau la marginea străzii. Lucrul tragic este că autoritățile din Strasburg nu fac absolut nimic în acest sens. Am spus mai devreme că eh, viețile, ați spus mai devreme că viețile lor seamănă mai mult cu Uh, viețile, cetăț- viețile cetățenilor din lumea a treia. Asta înseamnă, că, asta înseamnă doar că uh, uh, această populație provine din lumea a treia și nu s-a schimbat atunci când a ajuns în Europa. Doamna Vergia. Eu nu cunosc tiganii uh, numai din pozele de pe ciocolată și nu cunosc numai uh, doi, dar uh, știu că ei nu vin din lumea a treia. țin să remarc calitatea muncii efectuate și a intervențiilor. Este prima oară când se face o anchetă de mare învergură privitoare la situația romilor în Europa, într-un număr de țări destul de diverse și găsesc că e un lucru excelent. Asta confirmă toate elementele pe care le cunoaștem foarte bine mai ales în această comisie, aș spune chiar că cele mai rele temeri ale noastre sunt de acum înainte dovedite. Cred că asta constituie o unealtă care va fi de o deosebită importanță pentru punerea în operă a strategiilor naționale. Și voi lua un exemplu pe care îl cunosc mai bine, Franța. Strategia uh, națională preconizată în Franța se află sub orice nivel. Este un document iluzoriu. În Franța se face distinția între oameni călători și romi. Primii ar fi francezi, ceilalți provenind din alte state membre. Mă interesează documentul și eh, aș dori eh, partea care privește ancheta realizată în Franța eh, și mă gândesc la cei pe care îi numim rom și care se află în situații mult mai dramatice decât ceea ce ați constatat pentru cei pe care îi numim oamenii călători. Cum vom putea oare să conlucrăm pe viitor pentru ca aceste politici care încep să fie implementate să nu rămână uh, pe hârtie și să se transpună în fapt? Un ultim element, în fine, în ceea ce ni s-a spus aici, am fost izbită în deoseb și aș dori să știu mai mult despre asta, de faptul că diferențele pe care le-ați constatat nu sunt e, niște diferențe între noile state membre și vechile state membre, să zic așa, ci între state membre și state din afara Uniunii Europene. Și aici e foarte interesant să aprofundăm doamna Held. Vă rog să fiți concisă pentru că am epuizat uh, timpul. Mulțumesc. Uh, mi se pare că un lucru ciudat, această leg legătură pe care o faceți între romi și uh, traficul de persoane umane. Sigur că de multe ori e vorba de rom, dar nu pot fi uh, etichetați ca uh, atare. Pare chiar că semnalați că este vorba de un grup care nu are aceeași valoare ca alte grupuri umane. Cred că este un lucru fundamental să implicați pe rom în dezbaterea despre rom, pentru că Eh, uităm eh, și noi în Suedia că ei doresc să-și rezolve problemele, să încercăm să-i implicăm pe romi în strategia care privește. Dați-mi voie să vă spun, eh, spune președintele, că în această dezbatere au fost invitate să participe mai multe instituții, Fondul de Dezvoltare a Națiunilor Unite, Uh, tocmai uh, pentru a putea oferi răspunsuri la eventuale întrebări directe din partea membrilor noștri. Din fericire, din, din nefericire, nu mai avem timp la dispoziție pentru această dezbatere. Trebuie să ne grăbim cu următoarea temă, pentru că, după cum e prevăzut, la ora 12 trebuie să uh, efectuăm votare avem aici pe doamna director general al direcției Justice și eh, care ne va vorbi despre dosarul protecției datelor. Dați-mi însă voie să vă spun că, cu siguranță, vom mai avea alte prilejuri de a mm, comenta pe aceste eh, chestiuni din eh, comunicarea Comisiei Europene Eh, strategia pentru integrarea romilor până în 2020 eh, eh, va fi discutată la întâlnirile Comisiei Libe, deci veți, veți mai avea prilejul să discutați aceste chestiuni sensibile ale populației rom din cele 11 state europene care au făcut obiectul uh, acestei investigații și uh, a prezentării de dimineața aceasta. Să continuăm, deci, cu punctul următor de pe ordinea de zi, dezbaterea comună privitoare la protecția datelor. Deci, punctul 11, protecția individului și a datelor personale. Raportor, colegul nostru, Jan Albrecht. Apoi mai avem uh, punctul 12, protecția indivizilor uh, în privința procesării datelor personale de către autoritățile competente în scopul prevenirii, investigării, detectării sau uh, tratării în justiție a infracțiunilor. Raportor, colegul nostru Dimitrios Druțas. Avem, deci, uh, Uh, de dezbătut uh, aceste două teme în următoarele 40 de minute, deci vă rog prezentări scurte și comentarii cât mai scurte. După aceea, delegația Libe uh, care a făcut o vizită în Statele Unite în martie și a participat la un seminar pe această temă a protecției datelor a avut deci o experiență anterioară și uh, sugerez că mai întâi să îl ascultăm pe domnul Albrecht, apoi pe domnul Druțas, apoi pe membrii comisiei sau reprezentanții Consiliului, uh, înainte de a începe discuția. Domnul Albrecht, mulțumesc, domnule președinte, Vă mulțumesc și pentru posibilitatea pe care mi-ați dat-o de a vorbi despre acest pachet de reforme împreună cu Comisia, două propuneri pe care le-ați prezentat deja și pe care Comisia le-a prezentat la sfârșitul lunii ianuarie acestui an. De câteva luni noi lucrăm cu oarecare intensitate împreună cu uh, raportorii și raportorii din umbră la propuneri, mai ales uh, lucrăm la regulamentul de bază care a fost prezentat împreună cu raportorii din umbră, dar și cu uh, raportorii uh, comisiilor implicate. Uh, deci, conlucrăm foarte intens Eh, lucrurile au mers bine, am eh, făcut progrese, au avut loc eh, întâlniri tehnice cu reprezentanții comisiei și principiile care se aplică drepturilor individuale au fost tratate cum trebuie. Acestea sunt Mm, sectoarele cheie ale regulamentului, care este construcția de bază pe care dorim să o realizăm prin această protecție a datelor la nivel european. E, mm, ea este bazată pe directiva din 95 și continuăm să urmăm aceste principii fixate prin directiva din 95, conform căreia Uh, se dorește atingerea unui standard mai ridicat pentru uh, protej protecția datelor și a indivizilor. Pe de altă parte, se dorește uh, o liberă circulație a acestor date în uh, Europa și mi se pare că am făcut un pas înainte pe această cală. Sigur că au fost și multe probleme care au apărut uh, puncte uh, asupra cărora am lucrat împreună cu raportorii și raportorii din umbră. E vorba de regulamente specifice care ar trebui puse la punct uh, și pentru că uh, nu e vorba doar de o directivă, ci și de un regulament Uh, care pentru administrator, pentru întreprinderi și pentru consumatori e foarte important. Prin urmare, este nevoie ca formulările să fie foarte clare și precise. Am putea uh, încerca să punem cap la cap uh, niște propuneri care să poată fi elaborate până la vacanța de vară, apoi începând din septembrie, Uh, vom putea să tratăm uh, problemele rămase în suspensie, uh, care tre- unde trebuie să intrăm mai în detalii. E vorba de probleme mm, în care participanții au opinii diferite. Dacă vom continua să lucrăm în felul acesta și să fim productivi, cum am fost până acum, până la sfârșitul anului, vom avea o direcție generală pe care să o putem uh, urma în interiorul Comisiei și al Parlamentului, uh, în conlucrând cu celelalte comisii, uh, mai ales comisia care se ocupă de ocuparea forței de muncă, de economie și vom putea, fără îndoială, să continuăm buna conlucrare. Sper să se poată uh, respecta această scadență. Timpul e destul de strâns, iar întâlnirile cu raportorii din umbră sunt remarcabile. Noi am avut un seminar săptămâna trecută organizat de Comisia Libe. În plenară au fost 300 de participanți, lucru care indică interesul uh, celor care se ocupă de știință, de economie, dar și reprezentanții societății civile s-au arătat foarte interesați să participe și să uh, se ajungă la un regulament uh, care să fie foarte echitabil în prevederile lui. Trebuie să continuăm să lucrăm. împreună cu Dimitrios Drutos sunt de acord că trebuie privit întregul pachet și legăturile care există între regulamentul de bază și directiva care îi corespunde. Până acum ne-am descurcat în această privință și m-aș fi bucuros dacă am putea uh, face să avanseze acest uh, pachet uh, cu colaborarea raportorilor și raportorilor din umbră. Noi suntem cu toții de acord să afirmăm că acest pachet global ar trebui încheiat în timpul legislaturii noastre, iar în regulamentul de bază am văzut că există multe opinii favorabile, iar la nivel de direct de directivă, uh, în schimb există multe îndoieli și noi sperăm să putem avea o dezbatere care să ne permită să înaintăm repede astfel încât să putem începe negocierile cu Consiliul anul trecut. Acum să-l auzim pe domnul Druțos prezentând al doilea raport. Mulțumesc, domnule președinte, voi fi foarte scurt și pentru că Ian Albrecht a spus uh, majoritatea lucrurilor care trebuie spuse în legătură cu directiva, uh, dați-mi voie să spun că uh, a fost oarecare dezamăgire legată de, de decizia de a separa aplicarea acestui în regulament în diverse directive um, și mm, e vorba de o diferență între nivelul de protecție a datelor pe care îl asigură diversele directive. Însă noi dorim să tratăm ca un pachet aceste uh, texte și uh, avem un scadențar similar cu cel expus de Ian Albrecht. Uh, sunt prevăzute de asemenea întâlniri tehnice cu reprezentanții comisiei uh, și cu președinția Consiliului. Vom avea și alte ateliere, seminarii, întâlniri cu reprezentanții societății civile și ai uh, Uh, autorităților locale, încercând pe cât posibil să coordonăm uh, eforturile în această privință. Acum, cu privire la directivă, uh, dați-mi voie să spun că speranța noastră este că implementarea acesteia va duce la o întărire a protecției datelor în uh, domeniul cooperării uh, juridice și uh, de poliție și că vor fi incluse aici și procesarea la nivel național a datelor, astfel încât să se întărească încrederea în justiție și să facă posibilă cooperarea între poliții. Eh, fără a intra în eh, detalii, eh, directiva trebuie să stabilească regulile de procesare a acestor date în lumina prevenirii detectării delictelor penale. Trebuie să, pe de-o parte, să fie protejate drepturile fundamentale, ale persoanelor. Uh, pe de altă parte, să se poată asigura schimbul de date între autoritățile competente din Uniune. Aș dori să subliniez doar două lucruri uh, uh, după mine de mare importanță. Mai întâi, prevederile privind posibilitatea transferului de date către terțe state sau organizații internaționale, pentru care e nevoie de o atenție specială, trebuie stabilite condițiile în care se poate face acest transfer și, în al doilea rând, trebuie precizat care este rolul autorităților naționale care se ocupă de protecția datelor. Eh, trebuie să vedem ca eh, nivelul eh, de protecție să fie corespunzător și de asemenea să asigurăm finanțarea corespunzătoare. Îngăduiți-mi să spun că principalul nostru scop este să asigurăm o, o calitate bună a acestei legislații care va fi supus testului timpului. E un lucru important pe care nu trebuie să-l uităm. Uh, noile dezvoltări ale tehnologiei sunt foarte rapide, așa că trebuie să avem grijă ca uh, pachetul de măsuri să poată rezista probei timpului. Și de cea mai mare importantă este, cu siguranță, să asigurăm protecția deplină a drepturilor fundamentale ale cetățenilor noștri. Uh, dați-mi voie să spun am spus acest lucru și în trecut, dar sunt cu adevărat convins că așa stau lucrurile. Uniunea Europeană are standarde foarte înalte de protecția datelor personale și trebuie să le menținem, mai ales în vremuri în care trebuie să ne arătăm foarte sincer cu noi înșine și într-un moment când în multe alte domenii uh, Uniunea Europeană și-a pierdut din influența pe plan internațional. Uh, eu uh, privesc propunerea și lucrările Comisiei ca pe o bază foarte bună. Profit din nou de prilej pentru a felicita Comisia pentru munca efectuată. Aș dori însă să ridic un aspect. Nu trebuie să îngăduim ca prevederile să fie uh, uh, modificate în cadrul negocierilor cu terțe state. Trebuie să lucrăm mai departe cu raportorii din umbră și cu ceilalți colegi, uh, desigur, ținând seama de uh, cooperarea uh, și cu alte instituții, parlamentele naționale, societatea civilă și reprezentanții industriei. Vă mulțumesc! Mulțumesc ambilor raportori, spune președintele. Acum sugerez să uh, uh, deschidem uh, discuția, începând cu raportorii din umbră și să auzim reacțiile Comisiei și Consiliului. Foarte pe scurt, Eh, apoi eh, concluziile celor doi raportori. Fiindcă vă amintesc, la ora 12 trebuie să începem votul. Eh, încep cu domnul Alvaro. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorilor pentru raportul lor. Nu pot să uit să mulțumesc comisiei eu, ehm, în calitate de deputat, m-am arătat de multe ori critic față de propunerile administrative și aici vom, ne vom expune observațiile, însă nu e ușor, trebuie să recunoaștem să fie toată lumea mulțumită. Prin urmare, mulțumesc Comisiei pentru propunerea de la începutul anului. este de-a dreptul strălucit această tentativă și nu numai în Europa, ci în toată lumea. Este o problemă spinoasă protecția datelor personale și nu este vorba de a de a supune aceste analize antreprenorii care se instalează în Europa, ci clienților. Trebuie ținută seama de protecția datelor și acest lucru este valabil pentru toți cetățenii europeni. E vorba de propuneri foarte importante care uh, uh, disting între privacy by design și uh, Privacy by Propose. Privacy by Design este un standard dezvoltat care, de care trebuie să se țină seama uh, și pentru licitațiile publice, de, pentru opere publice. Uh, nu sunt sigur de un lucru în ceea ce privește aspectul celor două cifre zero, nu cred că am înțeles prea bine, nu cred că se poate uh, aplica, dincolo de aspectul juridic, la nivel social și teoretic, cred că trebuie să uh, uh, uităm de un drept necondiționat, nelimitat. Am ascultat opinia Comisiei. Uh, s-a realizat o micșorare, o diminuare a birocrației, o recunoaștem cu toții, însă nu trebuie să se ajungă la uh, anularea totală și pentru că trebuie să ținem seama de tot ce s-a făcut pentru prelucrarea datelor, pentru transferul de date. Sunt aspecte noi de care trebuie să se țină seama și, prin urmare, nu trebuie să facem o împărțire uh, în două. O bună protecție a datelor trebuie să fie one-stop shop și în ceea ce privește mecanismul de coerență, cred că are sens ca acest proces să se petreacă uh, în interiorul Uniunii să fie accesibil tuturor. Aici sunt de acord că dacă se ține seama de toate sugestiile, ă, practica ă, ar trebui, ar fi, dosarul birocratic ar fi supraîncărcat. Sunt și probleme bugetare de care trebuie să ținem seama raportorii din umbră Uh, am discutat despre aceste lucruri, despre excepțiile pe care le prevede directiva. Autoritățile judecătorești au uh, uh, analiza dacă excepțiile prevăzute la articolul 20 nu ar putea fi restrânse. Sigur că în două minute nu e foarte simplu să ne prezint toate problemele. Uh, voi încheia spunând că ar fi interesant să vedem dacă nu am putea să avem o trimitere la context să știm în ce fel sunt utilizate datele, în ce context, în ce proporție Uh, din punctul de vedere al protecției. Uh, văd însă că domnul președinte devine nervos și voi fi foarte scurt. De ce s-au exclus uh, instituțiile europene în ciuda regulamentului care, care menține agențiile Uniunii? Poate pentru că nu a avut loc acea lărgire care trebuia făcută aici. Vă mulțumesc. Nu mai mult de trei minute. Mulțumesc uh, foarte mult. O mare parte din ce vreau să spun s-a spus deja, dar ne bucurăm să vedem că există o relație bună între raportor Philip Albrecht și domnul Druțas, ceea ce pare să reprezinte o bază bună pentru activitatea lor. Cât privește protecția datelor și acest pachet legislativ, este important ca structura generală a acestui instrument legislativ uh, care este revizuit acum, mai ales implicarea sferei publice și uh, exceptările, derogările referitoare la anumite denumiri geografice, deci e bine ca această structură a regulamentului să atingă obiectivele pe care și le-a propus. Există o serie de termene care trebuie respectate, dar se pare că pe parcursul dialogului au apărut și neînțelegere între ce încearcă Comisia să realizeze și ce se face în lumea reală. Așa că încercăm uh, să reducem, ar trebui să încercăm să reducem aceste neînțelegeri, mai ales când se, există o lipsă de claritate în ceea ce privește clauza referitoare la lipsa de echilibru și sunt și câteva alte aspecte unde chiar n-am uh, reușit să ajungem la claritatea necesară eu știu, alegerile offline, poate că ar fi bine, deci în afara mediului electronic, poate că uh, în mediul electronic, online, se face foarte ușor transferul de date, dar când se pune problema asig- unei asigurări sau în mediul spe- spitalicesc, uh, atunci situația trebuie regândită, mai ales uh, că în lumea reală lucrurile se petrec astfel, altfel. Alexandra Alvaro și cei doi raportori s-au referit la o serie întreagă de alte aspecte care ar trebui uh, reconsiderate. Deci, cred că trebuie să clarificăm deci, unele lucruri aici în, dom- în viitor am avut ateli- un atelier uh, liber pe acest domeniu, dar consider că suntem pe direcția cea bună. Considerând, gândindu-se însă și la calendar, uh, e o structură complexă și trebuie să fim siguri că avem timpul necesar la dispoziție pentru a face față problemelor. Domnule Chele, raportor de la Comisia ITRE, vă rog să luați cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult. Nu sunt membru al acestei comisii, deci voi vorbi foarte scurt. Vă mulțumesc pentru că îmi permite să vorbesc. Evident, este o chestiune foarte importantă pentru Parlamentul European și pentru viață în general, pentru că actualizăm uh, un instrument legislativ din 95, este o atitudine revoluționară, ținând cont de evoluțiile tehnologice de atunci până acum accentuez pe faptul că este un regulament și nu o directivă. Trebuie să avem un regulament bun. Va fi în final o discuție pe regula 50 sau 49. Uh, aștept să colaborez cu raportorul Ian Albrecht. Am avut deja o serie de reuniuni și mi-aduc aminte de o veche zicală în limba mea maternă care înseamnă că nu există putere fără unire. Poți să ai cât de multe competențe vrei, dar dacă nu cooperezi cu cineva, nu vei înregistra progres. Deci noi Trebuie să cooperăm ca să ajungem la cel mai bun regulament care să protejeze individul, dar care să și permită operatorilor uh, economici să se dezvolte și să poată prelucra datele pe care le au la dispoziție. Uh, s-a menționat elibera, uh, eliminarea birocrației, crearea unui ghișeu unic și așa mai departe. Comisia a făcut o evaluare de impact destul de cuprinzătoare, dar după părerea mea nu a fost suficient de adecvată. Deci ar trebui ca uh, Parlamentul să se implice, să ne facă o asemenea evaluare de impact, pentru că numai atunci o să avem baza necesară pentru a merge mai departe. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc că ați fost așa de succins. Doamna Ernst, trei minute. Mulțumesc foarte mult. Am să încerc uh, să fiu succintă. Aș dori să le mulțumesc raportorilor. În momentul în care vor, văd numărul de reuniuni care au avut loc, uh, este o activitate extraordinară. Și e bine să mai avem un schimb de opinie. Este se pune problema să vedem și cum a ajuns Comisia la această propunere. Și vreau și eu să mulțumesc uh, Comisiei acum. Despre ce e vorba? Se pune problema să avem o concepție de ansamblu, o concepție generală care să se aplice tuturor domeniilor, care să fie transparentă pentru cetățeni. <clears throat> Este o chestiune foarte importantă Trebuie să se asigure același nivel de protecție în toate statele membre și nu trebuie ca în anumite state membre să se scadă nivelul de protecție. Există o serie întreagă de puncte pozitive. Întărirea, controlorul de date, nu. Sunt chestiuni importante. Ținând cont și de, eu știu, prezența copiilor, ceea ce mi se pare important dar există de asemenea și o serie de aspecte legate de domeniul de aplicare care s-a adus deja în discuție. Aici nu prea suntem mulțumiți pentru că anumite domenii sunt lăsate deoparte. Ca și Uniunea care și ea cam lăsată deoparte. Am, n-am insistat suficient de bine și suficient de clar asupra unor noțiuni iar acordul prealabil cred că trebuie să precizăm lucrurile mai bine aici. Cred că nu poate să rămână așa. Și mai am o problemă mare legată de actele delegate. Cred că aici ar trebui să ne punem de acord în ce domeniu se pot folosi și în ce domeniu nu se pot folosi ceea ce depinde firește de fiecare situație în parte. Și încă un lucru, ce în ce privește directiva pentru poliție și justiție, cred că e cumva umbrită și cred că se face acest lucru cu bună știință. Sunt chestiuni care ar trebui discutate la modul serios. dacă acolo nu putem să adoptăm uh, decât o directivă, atunci formulările din directivă trebuie să fie foarte clare. Pentru că mă gândesc la momentul transpunerii. Pentru că atunci e nevoie de claritate și articolul 11, articolul 10 au formulări care se referă la drepturile individuale, dar există și alte puncte uh, care ar mai trebui discutată. Dar cred că împreună cu raportorii o să putem să dezbatem această chestiune și să vedem care este legătura cu regulamentul. Mulțumesc. Trei minute următorul vorbitor. Mulțumesc foarte mult. Vreau să spun câteva cuvinte despre raportul Albrecht. Este un raport Uh, foarte cuprinzător pentru că se referă la un instrument legislativ cuprinzător, deci trebuie să ne acordăm timpul necesar să facem lucrurile așa cum trebuie. Salut propunerea Comisiei în ce privește protecția datelor. Au avut loc evoluții tehnice de la ultima dată când s-a făcut acest lucru, 95, lucru care apare în propunerea Comisiei. Nu înțeleg însă faptul că s-a ales un regulament față de o directivă pentru că atunci totul trebuie să fie la același nivel în Uniunea Europeană. Dar când ne referim la modul în care sunt uh, prelucrate datele pacienților, atunci poate te gândești că e nevoie uh, de mai multă protecție care poate fi uh, realizată mai bine decât printr-un regulament sau persoane la care nivelul de protecție este mai scăzut sau când vorbim de drepturile fundamentale, dreptul, libertatea de exprimare care nu trebuie blocată Poate că ar trebui să existe derogări pentru protecția datelor, pentru jurnaliști. Ar trebui să ne asigurăm că aceste derogări ar trebui să poată fi prelungite. Problema transparenței, protecția datelor, de exemplu, este folosită acum uh, ca, uh, eu știu, pretext uh, de comisie să nu ne dea date privind subvențiile agricole. Uh, consumatorii nu pot să ajungă la anumite informații pentru că, de fapt, Comisia și Consiliul încearcă să reducă aceste prevederi referitoare la protecția datelor în care în țara mea există niveluri înalte de protecție, dar și de transparență și am vrea ca acest lucru să se regăsească în tot acest regulament. Haideți să facem acest lucru transparent. Doamna Inveltare, acum cuvântul. Doamna Sophie Invelt nu este aici? Bun, atunci îmi pare rău, a cerut să ia cuvântul, dar nu este aici. Oricum, haideți să vedem ce spune acum Comisia, ce spune Consiliul și apoi, în concluzie, vor lua uh, cuvântul raportorii. Doamna Lebail, mulțumesc, domnule președinte. Primul lucru pe care vreau să-l spun este că sunt foarte încurajată de ce am auzit Cred că este un uh, pachet legislativ în mm, care putem spune că atât Comisia cât și Parlamentul au obiective comune, adică un nivel înalt al protecției datelor în Europa. Propunerile făcute de noi sunt foarte ambițioase și contăm, ne bazăm pe susținerea Parlamentului European pentru a ne asigura că situația va fi la fel în continuare. Și noi și dumneavoastră ne lovim de mii de aspecte tehnice, dar important este să reținem un lucru, și anume ce încercăm să realizăm. Și primul lucru pe care încercăm să-l realizăm este un nivel înalt de protecție pentru cetățeni. O chestiune foarte importantă am văzut uh, multe elemente din propunerea noastră care au acest uh, scop. Și dincolo de aspectele tehnice pe care le vom discuta, asta dorim noi să reținem. Al doilea element al acestei propuneri este încercarea de a, încerc- de a simplifica mediul de afaceri. Considerăm că un grad înalt de protecția datelor poate să se combine uh, cu creșterea. Nu considerăm că dacă datele sunt protejate la un nivel înalt, viața operatorilor economici trebuie să fie mai grea. Avem foarte multe propuneri care exclud IMM-urile, de exemplu, de la modalitățile de aplicare a acestor propuneri. Suntem gata să primim orice idei noi suplimentare în acest domeniu care ar putea să reducă povara administrativă. Și al treilea element este aplicarea puternică. Considerăm că agențiile de protecție a datelor trebuie să fie foarte puternice. Vrem să testăm care vor fi implicațiile în ceea ce privește resursele. După cum vă aduceți aminte, am rugat statele membre să se asigure că aceste agenții au resursele necesare ca personal uh, și ca resurse financiare, pentru că sunt elemente extrem de importante. Iar al patrulea element pe care uh, mă, mă bucur că l-am auzit și de la raportori este faptul că acest uh, pachet trebuie să continue să existe împreună atât regulamentul cât și directiva. În domeniul protecției datelor trebuie să avem în vedere ambele sectoare. Sigur, în domeniul polițienesc există excepții, există derogări care sunt normale și am ținut cont de ele. Dar mă bucur uh, că ambii raportori au spus că doresc ca ambele instrumente legislative Uh, trebuie să rămână împreună, să continue să existe împreună. Am auzit uh, din partea noastră și problema calendarului, suntem de acord. Am dorit sigur ca aceste instrumente legislative să fie adoptate pe parcursul mandatului acestei comisii și a mandatului acestui Parlament. E important pentru cetățeni și pentru operatorii economici vom putea coopera, vă vom acorda tot sprijinul necesar, noi cooperăm foarte bine și sigur că suntem gata să continuăm această cooperare și să o sporim în viitor. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, doamnă Lebail, vă mulțumim pentru efortul de a încerca să răspundeți imediat la cele mai complexe chestiuni, evitând aspectele tehnice. Vă rog foarte mult să păstrați liniștea. Rămânem aici în încăpere. Știu că vi se dau acum listele de vot, dar vă rog să faceți acest lucru în liniște, pentru că altfel nu o să reușim să ne descurcăm. Consiliul, să vedem ce are de spus acum. Consiliul dorește să spună ceva? Da, aveți cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Consiliul. Am avut o serie de reuniuni pe marginea acestor două propuneri legislative, mai ales regulamentul în ceea ce privește directiva. Am discutat uh, acest lucru la grupul de lucru și la grupul de lucru la nivel înalt. Acum se dezbate în Consiliu, dezbaterea este foarte vie, a apărut foarte multe întrebări asemănătoare cu cele uh, aduse în discuție astăzi de parlamentari la nivelul Consiliului există o înțelegere comună, și anume că e nevoie să actualizăm directiva din 95. Cadrul actual nu mai face față provocărilor uh, secolului 21. Trebuie să avem un pachet legislativ care să facă față presiunilor timpului și care să îmbunătățească protecția. S-a discutat domeniul de aplicare, s-au discutat noile principii, cum vor funcționa ele în practică, povara administrativă, structura instrumentului legislativ, sectorul privat și sectorul public, cum vor funcționa, dar chestiunile acestea au fost, după cum am auzit, aduse în discuție și astăzi aici de parlamentari. Este un dosar important și ne așteaptă foarte multă muncă la Consiliu. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim Consiliului pentru comentari, iar acum raportorii, dar vă rog cei care sunteți în încăpere, vă rog să încercați să discutați între dumneavoastră, pentru că aici are loc o dezbatere. Știu că vi se dau listele de vot, dar vă rog foarte mult să păstrați tăcerea pe pentru ultima parte a dezbaterii. Domnul Albrecht, da, mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc tuturor pentru această rundă de discuții foarte interesante, pentru acest schimb de opinii asupra acestui pachet legislativ. După cum spuneam, este important să îl vedem ca un singur pachet legislativ care trebuie abordat împreună. Și vreau să repet acest lucru. Am auzit cele spuse de Consiliu și aștept cu nerăbdare să avem prima reuniune neformală cu raportorii din umbră și cu președinția pentru a vedea care sunt zonele importante de preocupare. Nu încercăm, nu dorim să avem asemenea uh, reuniuni tripartite în care fiecare să aibă altă părere. Poate încercăm să găsim uh, idei similare care să îmbunătățească propunerea. Și încă un lucru, pentru cooperarea la nivelul Parlamentului, mă bucur că domnul Kelly de la ITRE este aici. Vom uh, colabora și cu Comisia IMCO și sperăm că vom reuși să găsim împreună niște soluții pentru problema regulii care se va aplica, dar cred că vom ajunge la o soluție și vom putea să cooperăm. Și bineînțeles sper că data viitoare o să avem o idee despre uh, elementele comune ale dorințelor noastre de a schimba și ce anume puncte urmează să fie dezbătute în continuare. Vă rog, domnule Albrecht, ce se întâmplă aici? Vă rog foarte mult, stimați colegi, să nu mai vorbiți. Vorbește un coleg de-al dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun în încheiere că împreună cu raportorii din umbră suntem gata să discutăm cu dumneavoastră dacă sunt chestiuni care trebuie avute în vedere în reuniunile noastre. Vom avea mai multe reuniuni și bineînțeles că o să luăm lucrurile pas cu pas și vă rog să ne contactați în această privire. Domnul Druțas. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Doresc să mulțumesc tuturor pentru contribuții și mai ales pentru spiritul deschis de cooperare. Sunt convins că tot pachetul este foarte important este poate una, unul din cele mai importante dosare pentru restul perioadei acestui mandat parlamentar. Aș dori să invit pe toată lumea să rămână în legătură deschisă cu noi, cu raportorii, nu numai raportorii din umbră, ci și ceilalți colegi. Vă rog Uh, să ne comunicați ideile dumneavoastră, vederile dumneavoastră asupra acestei chestiuni, pentru că vreau să accentuez încă o dată, este un pachet important. Se referă la drepturile cetățenilor pe care îi reprezentăm noi aici. Vă rog foarte mult. Mulțumesc, domnule Druțas. Am terminat discuțiile în legătură cu dezbaterea comună, în legătură cu dosarele pentru protecția datelor. Acum Începem votul. Ne pregătim de vot. Vă, reaminte, vă reamintesc că sala este pregătită. pregătită. Vă rog, aveți cartelele electronice pregătite. Începem peste câteva momente. This is my list. This is my list. Can I write on your list?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 Dear colleagues. Stimați colegi, pregătiți-vă. Începem. Aveți cartelele de vot la îndemână și fiți atenți pentru că înainte de a vota, vă rog, stimați colegi, doamnelor și domnilor, ocupați loc ocupați loc și încercați să vă concentrați pe vot pentru că nu va fi ușor. Există câteva probleme în legătură cu votul. Câteva lucruri unde, la care trebuie să fim atenți. Ieri am avut o întâlnire a coordonatorilor, am parcurs ordinea de zi, însă am purtat și o discuție în legătură cu calendarul delegațiilor libe și s-a discutat trimiterea unei delegații la Budapesta, în Ungaria, în legătură cu raportul alocat Comisiei Libe prin rezoluția plenarei adoptată în februarie în legătură cu situația din Ungaria. Comisia Libe răspunde pentru acest raport, care, raport din proprie inițiativă, în legătură cu situația din Ungaria. S-a făcut așadar propunerea de a trimite o delegație libe în Ungaria, însă există probleme datorită faptului că nu sunt disponibile prea multe locuri pentru că deja am decis să trimitem delegații în alte misiuni și anume în Grecia și Cipru. Așadar, am purtat discuția respectivă dacă și s-a decis să votăm în legătură cu uh, posibilitatea trimiterii unei delegații libe în Ungaria. Însă am aflat că raportorul Uh, răspunzător, domnul Tavares uh, va lua cuvântul pentru a prezenta situația în momentul actual. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, o delegație în Ungaria, în cadrul raportului pentru drepturile fundamentale, democrație și statul de drept, mm, este necesară am fost invitați de prim-ministrul ungar, domnul Organ, care ne-a invitat să vizităm Ungaria în, prima, în primul schimb de opinii din comisia noastră, to- toți vorbitorii din grupurile politice s-au declarat pentru o delegație către o delegație în Ungaria pentru a evalua situația de acolo. Am vorbit personal și cu conducerea grupurilor politice din Parlament și toți liderii sunt de acord cu o asemenea delegație. Cu ace- în același timp am făcut o promisiune de a ca această delegație să fie cea mai largă posibil. Putem garanta acest lucru printr-o delegație ad hoc dat fiind că raportul în legătură cu care delegația va fi întreprinsă este un raport ad hoc solicitat de plenara Parlamentului. Avem și un acord în legătură cu datele. Am vorbit cu toți raportorii din umbră. Președintele cere liniște din nou în sală. Am vorbit cu toți raportorii din umbră care sunt de acord că septembrie, ultima săptămână din septembrie, este propice pentru vizita la Budapesta. Am uh, con- fost în legătură și cu oficiul președintelui Parlamentului, domnul Martin Schulz, și pot să informez Comisia că există o deschidere în legătură cu o discuție cât de curând posibil în legătură cu, dez- cu o delegație ad hoc la Budapesta. Dacă depunem cererea rapid, conferința președinților ar putea să discute acest lucru mâine în Cipru. Ar fi de aceea, de aceea mi se pare prematur să votăm acum în legătură cu trimiterea unei delegații în Ungaria. dumneavoastră, ca președinte al Comisiei Libe, ar, ați putea să trimiteți o cerere urgentă conferinței președinților pentru a decide o delegație ad hoc la Budapesta și vom lua o decizie pe baza răspunsului și deciziei conferinței președinților. Mulțumesc, mulțumesc că am, am ascultat și am înțeles propunerea raportorului, domnului, domnul Tavares, care ne reamintește că raportul pe Ungaria nu este o opțiune, este o necesitate. Ni s-a, uh, rezoluția plenarei ne-a uh, solicitat această, ne-a impus această responsabilitate, însă putem evita acum un vot în legătură cu o delegație la Budapesta s-a făcut o cerere ca eu să mă adresez conferinței președinților pentru a uh, solicita o delegație ad hoc care să fie adăugată peste alocarea inițială de locuri decisă. Aveți comentarii sau sunteți de acord cu această propunere? Nu înregistrez obiecții, nu văd obiecții, cel puțin. Uh, sărim peste acest vot și trecem la voturile prevăzute pe, pe lista de vot. Începem cu primul dosar, proiectul de aviz în legătură cu mandatul pentru trilog, trialog uh, pentru proiectul de buget 2013, raportor domnul Iacolina, Iacolino. Uh, începem și vă rog să ne concentrăm. Haideți să începem. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2, compatibil cu compromisul 1, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum, comp- Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Acum, haideți să verificăm. Verificăm electronic compromisul 2. Verificăm. Este un membru în plus din partea PPE. Da, doi membri în plus din partea PPE-ului. Acum este ok? Nu, îmi cer scuze, eu nu am votat, spune președintele. Acum, din nou, s-a deschis votul pe compromisul 2. Un membru de la PP și unul de la socialiști în plus. În continuare un membru în plus din partea socialiștilor. Un membru din partea socialiștilor prea mult. Cine este în plus? Cineva trebuie să-și scoate cartela de vot. Da, v-ați retras cartela, foarte bine. Deci 27 pentru, 30 împotrivă, două abțineri, deci se respinge compromisul 2. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul de compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, Abțineri? Se adoptă. Nu, verificăm. Verificăm compromisul 4. No? One EPP too many? No, un membru în plus din partea PP-ului, da? S-a retras o cartelă. 29 de voturi pentru, 20 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Dar verificăm. Am văzut pozițiile grupurilor, dar verificăm. Amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. 30 a 29 se adoptă. Nu. Nu 15 este caduc. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 18. În două părți. Trei părți. Prima parte. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că a fost respins. Partea a treia. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22. Pentru. Împotrivă abțineri, respins. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27 pentru, Împotrivă? Abțineți? Abțineri? Verificăm. Amendamentul 27. Nu am văzut foarte clar ce s-a întâmplat. Verificăm. 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. 30 la 28 se adoptă. Amendamentul 30. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că s-a adoptat. Amendamentul. Verificăm? Vreți să verificăm amendamentul 30? Verificăm amendamentul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. 30 la 29 se adoptă din nou. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm pe, votăm întregul text modificat. Vot final, verificare electronică, s-a deschis votul. S-a închis votul. Încă nu. S-a închis votul. 48 pentru, 5 împotrivă, 4 abțineri. Se adoptă. Îl felicităm pe domnul Iacolinu. Trecem mai departe. Acum avem proiectul de aviz în legătură cu compatibilitatea ACTA, tratatul între Uniunea Europeană cu și în, cu Australia, Canada, Japonia, Corea, Mexic, Marocco, Maroc, Noua Zeelandă, Singapore, Elveția și Statele Unite, compatibilitatea cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Raportorul, domnul Dimitrios Truțas, dorește să ia cuvântul pentru a clarifica câteva aspecte ale votului. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori ca la lista de vot care a fost schimbată cu consimțământul meu în această dimineață să fie modificată din nou la amendamentul 37. A fost uh, PP-ul a solicitat ca în cazul în care amendamentul 37 va fi adoptat, ca acest lucru să uh, facă să devină inutile celelalte părți ale amendamentului de compromis, după cum vedeți pe lista de vot. Când mi s-a solicitat acest lucru în dimineața aceasta, am fost de acord, nu pentru că cred în fondul acestui amendament, din contră, din contră am fost de acord pentru că cred în procedurile democratice și dacă un grup politic solicită un lucru, vreau să accept o asemenea solicitare. Am, în cursul uh, zilei am văzut că această decizie a provocat reacții foarte severe, cu argumente valide și din acest motiv, din nou, reiterez că cred în procedurile democratice și de, de vreme ce văd că majoritatea grupurilor politice nu sunt de acord cu schimbarea convenită în această dimineață, aș dori să solicit președintelui să accepte această ultimă schimbare să solicit ca lista de vot să revină la forma inițială, deci înainte de schimbarea de azi dimineață. Deci, dacă amendamentul 37 se adoptă, asta nu înseamnă că părțile, celelalte părți din amendamentul de compromis 7 devin redundante și va trebui să votăm și în legătură cu aceste măsuri. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Druțas. Este, avem o problemă, trebuie să ne grăbim pentru că uh, trebuia să terminăm la 12 și jumătate. Uh, fiecare grup uh, trebuie să-și declare poziția. Domnule Busute, sunteți de acord? Nu, nu sunt de acord. Sunt două concluzii pe care pot fi adoptate de acest aviz. Una să recomande respingerea acta și cealaltă să solicite comisiei să rezolve problemele identificate în acest aviz. Aceste două concluzii diferite, prin definiție, sunt incompatibile. Deci dacă se adoptă a doua concluzie de către noi astăzi, este foarte clar că aceasta înlocuiește prima concluzie, care este să recomande respingerea. De aceea vă solicit, domnule președinte, să respingeți eh, solicitarea raportorului, să păstrați interpretarea de pe lista de vot de acum și anume că dacă se adoptă amendamentul 37, atunci, în mod clar, va înlocui partea finală a amendamentului de compromis 7. Vă mulțumesc. Nu vreau să intru în probleme de conținut, pentru că doamna Intveld este raportorul din umbră. Mă întreb dacă amendamentul 37 este admisibil, a fost depus după termen, a fost Uh, prezentat ca o schimbare tehnică, este, mie mi se pare că este vorba de o problemă de conținut deghizată ca o problemă tehnică. Deci mie mi se pare că nu este admisibil acest amendament de la bun început. Înțeleg că acest amendament nu a fost depus după termenul de depunere, a fost depus de către Verzi ca amendament oral deci, corespunde regulilor. Să o ascultăm pe doamna Entveld pentru că încerc să ajung la un consens în legătură cu această propunere. Doamna Endveld. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă ne uităm la textul amendamentului 37, eu, spre deosebire de domnul Busutin, nu, nu consider că este incompatibil și dacă este incompatibil, mă întreb de ce acest lucru a fost uh, uh descoperit doar în această dimineață și a fost uh, menționat de către PP. Nu este vorba doar de o adaptare uh, tehnică a listei de vot primim sute de e mail Am văzut un e-mail de la secretariat în legătură cu adaptarea tehnică a listei de vot și descoper că nu este vorba de o adaptare tehnică, pentru că este vorba chiar de miezul problemei. Dacă acceptăm propunerea PP-ului, care nu este tehnică, ci politică, atunci, spre deosebire de ceea ce a spus domnul Druța, și îmi pare rău să nu fiu de acord cu raportorul, nu este democratic, pentru că atunci negăm aceste comisii dreptul de a vota o serie de amendamente care se referă la subiectul nostru. Dacă recomandăm sau nu uh, comisiei noastre, uh, comisiei INTA, să își uh, rezerve consimțământul. Deci mă opun puternic și aș dori să, să cer PP-ului să meargă la vot și să accepte rezultatele democratice ca și noi și să nu încerce să elimine votul pe amendamente cheie prin trucuri procedurale. Vă mulțumesc. Din partea verzilor? Da, mulțumesc. De obicei sunt sunt, sunt de acord cu antevorbitoarea mea și dacă PPE-ul ajunge la concluzia că 37 este incompatibil, atunci nu are sens să votăm 37 înainte. Singura concluzie logică ar fi să votăm compromisul 6, în primul rând, cu decizia de a respinge acta, pentru că compromisul 6 este și paragraful 9 și 50 și compromisul nu ar trebui să fie votat în primul rând pentru că este concluzia cea mai largă și în al treilea rând pentru că acoperă și paragraful 9, 9a. Deci, înainte de 37. Eu vă sugerez să votăm compromisul 6 la început și dacă se acceptă, atunci amendamentul 37 este caduc și dispar toate problemele. GUE. Cred că, în general, domnule președinte, nu mi se pare că este o vorbă de politică. Din punct de vedere tehnic, am fi în favoarea poziției PPE-ului și ceea ce au spus în legătură cu acest amendament. Aceasta este poziția noastră. Foarte pe scurt, cred că mi se pare că se întâmplă ceva ascuns aici cu, când se vorbește despre un pretext tehnic oricine a văzut lista de vot își dă seama în mod imediat că pp ul încearcă foarte clar să utilizeze uh, o, uh, un pretext tehnic pentru a uh, schimba fondul. Înainte de vot, trebuie să hotărâm foarte clar exact ceea ce votăm. Nu cred că ar trebui să purtăm o dezbatere eh, în legătură cu un vot al cărui rezultat ar fi neclar. Deci, vrem o listă de vot clară care să corespundă eh, regulilor și listei de ieri seară. ar trebui să votăm compromisul 6 și, în mod normal, celelalte amendamente să fie caduce. Trebuie să respectăm procedura, dacă nu, înseamnă că nu respectăm criteriile democratice. După aceste discuții, înțeleg că există o majoritate în favoarea listei de vot așa cum este acum. Deci, Deci vom da ocazia PP-ului să prezinte amendamentul oral sau, dacă nu, ar trebui să respingem consecințele. Deci trebuie, votăm amendamentul 37 și după aceea și celelalte amendamente. Domnule Busuti, sunt de acord cu prima declarație a dumneavoastră că trebuie să păstrăm lista de vot cum este acum. Nu. Deci este o schimbare de ultim moment legată de prezentarea amendamentului. Încercăm să evităm consecințele ca amendamentul 37 să ducă la dispariția celorlalte amendamente. Propunerea PPE-ului este ca după ce votăm 37, celelalte amendamente legate să fie caduce. Nu acceptăm acest lucru. Nu mi se pare că există un consens aici. Nu suntem de acord în majoritatea Comisiei Libe. Ar trebui să votăm toate amendamentele legate de amendamentul 37. Asta este interpretarea mea a situației. Yes, Simon. Please, let's not linger too much into it. Yeah, but Mr. Chairman, please. Domnul Busutil. Dar este vorba de o schimbare de ordin tehnic. Am verificat uh, lista de vot ca și restul grupurilor, cum ar fi verzii, și uh, verzii au făcut sugestii tehnice după PPE și nimeni nu a avut obiecții. Linia noastră este foarte simplă. Dacă două amendamente spun același, acoperă aceeași, același lucru, este foarte clar că nu sunt compatibile și dacă unul este adoptat, celălalt trebuie să fie caduc. Vă rog, domnule președinte, să folosiți puterea dumneavoastră ca președinte și să decideți pe această cerință tehnică. Regulile nu ar trebui să fie decise aici. Dacă majoritatea nu vrea să aplice regulile, atunci să nu le aplicăm. În acest Parlament am aplicat acest sistem dintotdeauna. Dacă amendamentele sunt incompatibile cu altele, este normal ca pe lista de vot să apară o indicație că celelalte amendamente sunt caduce. De aceea vă solicit să luați o decizie ca președinte. Ați spus deja acest lucru, însă după ce am ascultat opinia grupurilor, care au spus că nu este vorba de o problemă tehnică, ci una politică, care are consecințe politice uh, asupra acestui vot, văd că majoritatea grupului ar dori să voteze și celelalte amendamente. Așadar, să fim de acord cu domnul Druțas, după ce i-am ascultat pe ceilalți reprezentanți. Mi se pare că este o majoritate clară că trebuie să votăm 37 și după, după aceea celelalte amendamente. Îl, îi dăm cuvântul domnului Druțas pentru a încheia această discuție, pentru că deja întârzie mult prea mult pe această problemă procedurală. Mulțumesc, domnule președinte, ați spus ceea ce este necesar. Mi se pare dezamăgitor să văd că unii colegi din grup, dintr-un grup politic se ascund în fața unor probleme quasi procedurale uh, pentru a uh, pune o temă politică. Stimați colegi, dacă vreți să spuneți da la acta, faceți-o deschis și nu încercați să vă ascundeți în fața vreunui amendament tehnic. There is an issue involved. Deci, aceasta este problema. Ar trebui să trecem la vot. Vă rog, dacă aveți un punct procedural, dar vă rog să trecem la vot. Domnul coordonator PPE a făcut uh, o referire la verzi. Eu am prezentat un amendament oral dacă este o singură persoană care spune că acest amendament nu este dorit, acest amendament este retras. Așa, dar vă rog, nu mă implicați pe mine în trucurile dumneavoastră mur- murdare. Ok, deci cred că avem o majoritate pentru poziția domnului Druțas. Haideți să trecem la vot. Începem. Amendment 1, those in favor. Those against? Abstentions? Rejected. Compromise 1. Compromisul 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Da, Alvaro? Ar trebui să precizăm că din punct de vedere al procedurii nu este corect. O amendament oral. Votăm uh, asupra amendamentului 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Pentru. Împotrivă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 și trecem la nouă. Votăm numai prima parte. Nouă, partea întâi. Cine este pentru? Nouă, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Acum verificăm nouă, partea întâi. Deschid votul. Închid votul. 23 la 57 s-a respins. Compromisul 3. Nu, întâi partea... Am înțeles că partea a doua e caducă. Atunci 19, amendamentul 19. A, a doua parte a acestui amendament numărul 9 a fost acoperit de compromisul 3, care tocmai a fost votat. Deci este în regulă. Trecem la 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm 21. Deschid votul. Nu? E cineva în plus? Acum? Am închis votul. 23 împotriva 58 uh, se respinge. 22 are două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Urmează 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 29. 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 32. Două vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și partea a treia. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Acum 35. 35. Nu, scuzați-mă, spune președinte. S-a adopt, s-a adoptat deja 37. Amendamentul 37. Votăm pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Acum 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum votăm e, vot final pentru textul modificat. Deschid votul. Am deschis votul. Ia e, cineva de la PP în plus. Acum închidem votul. Am închis votul. 36 plus fără abțineri. Mulțumim, domnul Druțas. Asta e tot. Vă mulțumim pentru răbdare și cooperare. Reluăm lucrările la ora 3 după amiaza. Mulțumim.